ce privește acordul cu TVA UE-Norvegia, având în vedere faptul că nu au fost depuse amendamente la proiectul de raport al raportului Miguel Viegas, vă spuneam acordul UE-Norvegia privind uh, TVA-ul, nu vom discuta și vom trece direct la votul proiectului de raport mâine pe 24 aprilie câteva recomandări de decizie în urma întâlnirii coordonatorilor de pe 26 martie um, anul curent, rapoarte din proprie inițiativă, ordinea priorității pentru rapoarte din proprie inițiativă care pot să fie redactate de către Comisia Econ și care sunt supuse cotelor sunt următoarele. Raport anual uh, um, Banca Centrală Europeană, raportul anual privind concurența, raportul anual privind Banca Europeană de Investiții și s-a hotărât să se ceară o derogare de la decizii um, numai decizie de pe 15 martie și până la urmă s-a hotărât ca raportul anual privind Uniunea Bancară, care este în afara cotei, să fie uh, um, scris de asemenea. În ceea ce privește numirile, uh, care sunt următorii pași, uh, numele la Banca Centrală Europeană, coordonatorul a ajuns la concluzia că uh, următorii pași cu privire la dialogul cu Eurogrupul, având în vedere rolul actualizat al Parlamentului în vederea numirilor la um, ECB, în special a numirii uh, succesorului actualului președinte ECB, să poată să fie dezvăzute în curând. Și, de asemenea, s-a hotărât tot la reuniunea coordonatorilor că uh, ar trebui să existe uh, o um, coerență între poziția Parlamentului și poziția Comisiei Econ în ceea ce privește Brexitul, apoi în ce privește foște angajați de la Ernst și Young, uh, un rezumat al informațiilor disponibile din presă va fi uh, uh tradus de către secretaria și pus la dispoziție. În ce privește audierile publice, programul uh, audierii privind TVA-ul a fost adoptat cu câteva adăugiri. În ce privește vânzarea în condiții inadecvate a produselor financiare, va avea loc o întâlnire separată cu autorii studiilor uh, comandați la Departamentul de Politice, iar experții de la audierea publică de pe 19 iunie ar trebui să fie, uh, așa cum îi vedeți în listă, în ce privește misiunile ECON și delegațiile, una la uh, Basel pe 16 aprilie, nu s-au făcut comentarii pe proiectul de program, apoi în iulie la Washington uh, împreună cu New York și s-a hotărât în ceea ce privește guvernanța economică, să se ceară o sală pentru întâlnire extraordinară de pe luni, de pe 2 iulie luni, având în vedere uh, discuția um, și audierea în prezența lui Mario Draghi. S-a hotărât de asemenea o urmare a uh, pachetului din decembrie privind Uniunea Monetară și invitarea unui număr de membri de la uh, uh mecanismul de uh, rezoluție unică și va avea loc o întâlnire cu ușile închise în prezența unor autorități naționale de supraveghere. Următoarele studii comandate Departamentului de Politici, având în vedere uh, încheierea mandatului uh, acestui Parlament, coordonatorii au hotărât să ceară un studiu uh, Uh, apropo de regulamentul 537 pe 2014 în ceea ce privește costurile, concentrarea și concurența în Uniunea Europeană, piața de audit, petiții, s-a hotărât că nu e nevoie de o urmare pentru petițiile 56 pe 2017 și 429 pe 2017. Moțiuni de rezoluție s-a hotărât să nu Dăm urmare moțiunii de rezoluție B80131-2018 în ceea ce privește economia participativă. În sfârșit, anunțurile președintelui, solicitarea de la Comisia FEM, coordonatorii au hotărât uh, să ceară aplicarea regulii 55 uh, având în vedere un raport din proprie inițiativă, dar această regulă va fi aplicată doar cotei de la Comisia FEM. Nimic altceva nu este acceptabil pentru ECO. Nu au fost obiecții în ceea ce privește formatul și sloturile orare pentru întâlnirile sugerate cu Com Comisia de Finanțe din Bundestag de pe 19 iunie și întâlnirea comună privind recomandările pe țară cu Ample de pe 28 iunie. Iar în ce, la punctul diverse putem să spunem că s-a hotărât că moțiunea de rezoluție va fi depusă pentru plenarea din iulie. Acum trebuie să vă spun care sunt rezultatele uh, trilogurilor, mai întâi uh, uh, regulamentul privind uh, venitul național brut la prețurile de piață, trilog care a avut loc pe 10 aprilie, s-a ajuns la un acord temporar între cele trei instituții și potrivit mm, punctului 69 din regulamentul de procedură, Comisia va fi consultată, Parlamentul înțelege însă că e nevoie de discuție și cu Consiliul în ceea ce privește rezultatele ultimei runde de discuții de la trilog. Deocamdată nu s-a trimis o notificare oficială Parlamentului în ceea ce privește rezultatul acestor discuții. Trilog privind um, regulamentul de pe 17 aprilie 2018 ECE, n-a avut loc primul trilog, s-a ajuns la o hotărâre privind calendarul, uh, Uh, și cum se vor împărți negocierile pe punctele politice și pe cele mai tehnice. Au fost abordate majoritatea punctelor, independența, resurse, uh, sancțiuni și așa mai departe, dar nu s-a ajuns încă la un acord. Următoarele triloguri trebuie să aibă loc pe 14 și pe 30 mai. În sfârșit, uh, urmează să adoptăm procesele verbale de la întâlnirile de pe 19, 20 martie, 26, 27 martie și 9 aprilie. Dacă nu sunt comentarii, considerăm că procesele verbale au fost adoptate. În sfârșit, Trecem la punctul 5, relațiile între Uniunea Europeană și țările terțe în ceea ce privește uh, supravegherea uh, um, serviciilor financiare. Raportorul este domnul Brian Hayes. Domnul Hayes ne-a prezentat deja proiectul de raport și acum îl vom discuta după ce dumnealui va fi făcut prezentarea. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc. Este un raport foarte important și este o inițiativă importantă din partea noastră din două motive. În primul rând, pentru că în februarie anul trecut Comisia a publicat o revizuire importantă a procesului de decizional de echivalență în domeniul financiar. Să după cum a spus de la bun început, domnule președinte, se desfășoară Brexitul acum și trebuie să Înțelegem că, indiferent de abordarea urmată, trebuie să existe o aliniere între abordarea Parlamentului European și obiectivele negocierilor care se desfășoară acum. Este o aliniere de care trebuie să ținem cont uh, și în momentul în care vom ajunge la, la un acord. Și obiectivul acestui raport este de a examina în mod uh, orizontal procedurile de echivalență. Acest raport adresează câteva, formulează câteva întrebări dacă um, respectă obiectivele pe care le avem, dacă pot fi îmbunătățite și dacă întregul sistem poate fi mai bine examinat de parlamentari din punctul de vedere al echivalenței, pentru mine este clar că sistemul actual de, de echivalare trebuie să fie îmbunătățit. Cred că putem spune că nu există, de fapt, un cadru adecvat de echivalare, pentru că deciziile de echivalare sunt luate uh, pentru fiecare caz în parte. Uh, și una din recomandările raportului meu este crearea unui singur cadru legislativ care stă la baza echivalării. Acest lucru ar permite un proces standard uh, pentru deciziile de echivalare, un singur, uh, un unic cadru care ar permite un grad mai mare de transparență, un grad mai mare de coerență privind modul în care sunt luate deciziile pe diferite dosare și cred că merită în uh, în contextul DIS um, este, merită ca Parlamentul European să formulez această întrebare, dacă deciziile de echivalență sunt uh, cel mai bun instrument de a avea relații cu state uh, terțe. O de, printr-o decizie de echivalență se acordă acces la piața noastră unor instituții din state terțe. Este o abordare cu sens unic, nu are un uh, caracter uh, reciproc și se pune întrebarea dacă nu ar trebui să ajungem la un sistem de uh, recunoaștere reciprocă, de acces reciproc la piețele respective. Ar fi un sistem mult mai dificil, însă ar presupune avantaje clare pentru instituțiile financiare ale Uniunii Europene care ar putea să se bucure de acces pe piața statelor terțe. Recunosc faptul că aceste decizii de echivalență oferă avantaje pentru europeană din punctul de vedere al competitivității, din punctul de vedere al îndepărtării obstacolelor nenecesare de reglementare, din punctul de vedere al fluxurilor îmbunătățite de capital, din punctul de vedere al oportunității impunerii unor standarde internaționale, toate aceste lucruri uh, contribuind la reducerea riscurilor uh, sistemice. În mare parte, deciziile de echivalență sunt uh, luate prin intermediul unor acte de punere în aplicare și știm că Parlamentul European nu are niciun cuvânt de spus în legătură cu acestea și ajung la un punct cheie din uh, acest raport. Oare aceste decizii de echivalență au un caracter tehnic sau politic? În uh, raportul meu mă refer la decizia Comisiei din decembrie 2017 în relațiile cu Elveția, în care Comisia Europeană spune foarte clar că decizia respectivă este limitată la o perioadă de 12 luni și că prelungirea sa s-ar putea să facă obiectul respectării unor condiții. Mă întreb dacă este vorba de o decizie politică sau nu. Oricum ar fi, uh, Parlamentul nu a avut niciun cu- cuvânt de spus. După cum menționează și cu, uh, colegul meu în raportul său, uh, Balț, deciziile de echivalență ar trebui să fie luate prin intermediul unui, unor acte delegate. Pentru că prin această echivalență Uniunea Europeană um, se referă la un element cu caracter clar politic. Din punctul meu de vedere, dreptul mare, uh, Parlamentul European ar trebui să își dea acordul pentru acordurile de liber schimb existente, de exemplu, și cred că Parlamentul European ar trebui să aibă un rol mai mare în procesul decizional pentru a adopta asemenea sisteme echivalente. Facem propuneri și pentru scurtarea calendarului, de exemplu, asemenea decizie de echivalență ar trebui să fie revizită la fiecare trei ani de Autoritatea Europeană de Supraveghere Relevantă Monitorizarea ar trebui să se facă de către Autoritatea Europeană de Supraveghere respectivă pentru a se asigura că o, un stat terț respectă decizia de echivalență respectivă. Ar trebui să existe proceduri clare privind adoptarea, retragerea sau suspendarea unei decizii de echivalență. Raportul face trimitere și la rolul Uniunii Europene în instituțiile internaționale instituție internațională foarte importantă pentru stabilirea normelor uh, care trebuie să fie respectate pentru serviciile, de către serviciile financiare. Rolul Uniunii Europene este foarte important în aceste organisme internaționale pentru o abordare coerentă care să permită evitarea uh, creării unor lacune de reglementare. Deci, prin acest raport prezint câteva idei despre cum putem, cum putem merge înainte. Pornind de la aceste um, elemente cheie, cum ar fi procesul de revizuire um, întreprins de Comisie și Brexitul și sper că împreună vom putea vedea încotro dorim să ne îndreptăm când vine vorba de deciziile de echivalență. Mulțumesc în numele și de Honas Fernandez este primul. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este important, necesar, așa cum a spus și raportorul. Însă este imposibil să detașăm discuția despre acest raport de negocierile în curs ale Brexitului. În oricare alt moment, am fi putut să avem o discuție mai degrabă tehnică decât politică sau o discuție al cărei obiectiv să fie armonizarea procedurilor de acordare a unor echivalențe, de adoptarea anumitor criterii pentru a vedea care sunt sistemele de echivalență în urma fiecărei directive, fiecărui regulament însă procesul de negociere al Brexitului ne împiedică să facem acest lucru și monopolizează discuția asupra acestui raport. Deci, mai degrabă decât o discuție tehnică, trebuie să ne gândim cum vor funcționa sistemele de echivalență după Brexit și nu putem să ne ascundem în spatele degetului. Acest raport este relevant pentru că ne aflăm la o răscruce de drumuri, este un moment cheie și trebuie să avem o poziție a acestui Parlament în cadrul procesului de negociere al Brexitului. Cum spuneam, raportul vine la momentul oportun și acest proiect pe care l-a scris raportorul este unul cât se poate de echilibrat. Doresc să-l felicit pe raportor. A enumerat o serie de principii și de valori pe care am putea să ne bazăm pentru a avea un sistem de echivalențe mai eficient. Și ne dăm seama ce rol va juca acest raport în procesul de negociere al Brexitului. E adevărat că unele puncte nu ne satisfac, nu uh, vedem neapărat care sunt obiectivele raportorului pe acele puncte. Vom trimite însă amendamente și vom avea ocazia să le discutăm în următoarele săptămâni. Noi considerăm că regimul de echivalență trebuie să fie unul central, însă modalitatea de a prezenta recunoașterea reciprocă de la alineatul 5, de exemplu, nu credem că este o idee adecvată. La alineatul 8, Considerăm că uh, echivalența trebuie să fie clară în cadrul legislativ al Uniunii Europene. Nu ținem cont doar de standardele internaționale, avem nevoie de un sistem de echivalențe care să fie înrădăcinat în uh, sistemul de valori european, chiar dacă ținem cont și de standardele internaționale recunoașterea reciprocă, dacă va exista, de asemenea trebuie să fie conformă cadrului legislativ european. Articolul 17, nu știu dacă doriți să creați un sistem automat de acordare a unei echivalențe. Noi nu credem că ar, ar trebui să avem un sistem automat de acordare a unei echivalențe. După ce l-am ascultat pe domnul raportor, îmi dau seama că uh, dumnealui cere acestui Parlament să se gândească la o armonizare a sistemelor de echivalențe, dar așa cum vedem și la articolul 19, unde se vorbește despre relația dintre autoritățile de supraveghere la nivel european, EIOPA, ESMA și autoritățile naționale, nu mai vedem foarte clar ce rol urmează să joace autoritățile naționale de supraveghere și de asemenea nici articolul 20 nu ne place pentru că este legat de articolul 19. Deci deocamdată nu cred că putem să sprijinim articolul 20. V-am mai spus, este momentul potrivit să discutăm despre acest raport și nu puteți să <laughs> discutăm despre acest raport uh, fără să discutăm și despre Brexit. Există o serie de detalii care nu sunt neapărat de formă, ci chiar și de conținut, dar pot să fie abordate în timpul întâlnirilor cu raportorii din umbră și să sperăm să ajungem la un rezultat mulțumitor pentru toată lumea, pentru ca Europa să aibă un sistem de echivalențe armonizate, uh, și care să ne permită să negociem într-un ritm satisfăcător Brexitul. Uh, Peter Ghezek. Mulțumesc, Peter Ghezek, în numele grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Eu salut proiectul de raport al raportorului nostru care insistă asupra unei serii de chestiuni importante pe care ar trebui să le cântărească nu doar Parlamentul European, dar și Comisia Europeană și autoritățile europene de supraveghere. Putem fi de acord cu o mare parte a conținutului um, acestui raport. În ultimii ani ne-am confruntat și ne confruntăm în continuare cu o serie de provocări care vor fi importante pentru relațiile noastre viitoare cu state terțe, când vine vorba de serviciile financiare. În acest moment, negociem retragerea din Uniunea Europeană a celui mai important centru de servicii financiare de pe continentul nostru. În plus, dincolo de pe celălalt țărm al Atlanticului, există un președinte care dorește să uh, abroge legea Dodd-Frank, care a fost adoptată după criza financiară. În fața tuturor acestor provocări, așa cum o face pe bună dreptate și raportorul, trebuie să ne gândim cum trebuie să ne gestionăm cel mai bine relațiile pe care le avem cu state terțe din afara juris, uh, jurisdicțiilor europene. Există diferite norme care încurajează tranzacțiile transfrontaliere, încurajarea respectării unor standarde înalte pentru a facilita accesul la una din cele mai importante piețe mondiale. Cu toate acestea, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că suntem singura jurisdicție din lume care prevede posibilitatea unei decizii de echivalență în propria uh, legislație. În plus, abordarea noastră nu este una cuprinzătoare, ci este una de la, caz la alt, de la un caz la altul. Într-o lume ideală, ar trebui să ne gândim la modul în care deciziile de echivalență ar trebui să devină mai coerente, să fie uh, mai ușor uh, supuse unui control uh, democratic, Țin seama de nesiguranța viitorului peisaj al cadrului, cadrelor de, de reglementare, trebuie să ne asigurăm că propriile noastre standarde vor fi uh, înalte și vor fi respectate pe plan european. Din acest punct de vedere, cooperarea internațională va fi esențială și un cadru global armonizat va fi util pentru a ne asigura că aceste standarde înalte sunt respectate peste tot în lume. Cu toate acestea, în momentul în care invităm uh, actori din state terțe să își desfășoară uh, tranzacțiile în Europa, trebuie să ne bazăm pe uh, autoritățile de reglementare din aceste state terțe. Drept urmare, trebuie să putem recurge la influența noastră pe care o avem în, în organizațiile internaționale pentru a ajunge la o aliniere de reglementare pe plan internațional. Reglementarea este un instrument puternic de care dispunem um, dacă îl folosim așa cum trebuie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Filip Lamberts! I am totally unprepared and therefore I will... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, total nepregătit și deci uh, nu o să fac comentarii. Uh, nu aș dori să vă fac să vă pierdeți timpul, deci o să vă transmit uh, observațiile mele în scris decât să spun prostii. La plenară săptămâna trecută am uh, primit un uh, mesaj, un SMS prin care mi s-a spus să nu spun prostii. Și deci, iată. Mulțumesc de la GUE, nu e nimeni. pentru FDD, Reprezentați uh, grupul EFTD? Nu. Da, am o fereastră pentru FTD, deci vă dau cuvântul. Nu uh, trebuie să discriminați Regatul Unit și uh, City-ul de la Londra. Ar fi o adevărată catastrofă. Ar trebui să fiți uh, raționali și să nu permiteți pagube colaterale, pentru că totuși uh, avem dreptul democratic de a părăsi uh, Uniunea Europeană, este dreptul nostru democratic și deci ar trebui să continuați să doriți să faceți afaceri cu noi, pentru că până la urmă noi suntem bancherii Europei. De fapt, City-ul uh, de la Londra este și uh, n-ar fi bine să faceți ceva ca să prejudicieze. Deci vă rog să țineți cont de uh, acest lucru. Am mai spus uh, aceste idei în trecut, deci nu cred că e momentul să mă repet acum. Mulțumim. Trecem acum la ENF. Nu. Deci putem trece la procedura uh, intervențiilor spontane. Pervanș Beres acum. Mulțumesc, domnule președinte. Prin acest raport de inițiativă, comisia noastră intră în miezul problemei cu privire la uh, supravegherea exercitată de către Econ, uh, ce încă o dată este vorba de chestiunile de fond. Am avut un prim schimb al uh, acestui, uh, pe acest dosar după publicarea uh, Uh, comunicării Comisiei în februarie 2017. Am avut cu această ocazie un schimb de vederi, mai ales cu directorul general de la FISMA, în legătură cu acest uh, așa numit rechim de echivalențe. Sunt de acord uh, într-o privință cu raportorul, respectiv că acest regim de, regim de echivalențe, în forma sa actuală, și care constă în 16 texte legislative, ar trebui să se adapteze la noul context al utilizării sale în urma părăsirii de către Regatul Unit al, a Uniunii Europene. Însă, și aici încep dezacordurile, uh, ajungem la o poziție complet diferită, pentru că raportorul ne spune că poate că acest regim de echivalențe uh, nu este fit for purpose, nu se uh, potrivește cu obiectivul. Dar putem avea interpretări diferite ale acestui, ale acestui concept. Raportorul ne uh, propune să înregistrăm pierderile și uh, câștigurile unui uh, sistem care a permis Uniunii Europene să aibă uh, criterii foarte exigente în ceea ce privește reglementarea sau uh, supravegherea unor entități din țări terțe și aceasta, uh, deci uh, pe o piață internă funcțională cu o uh, funcționare de asemenea deschisă față de entități din uh, țări terțe Și, încă o dată, uh, raportorul, prin acest fit for purpose, nu dorește să continuăm cu acest spirit de echivalențe care, aș dori să spun, că totuși a fost considerat regimul adecvat în negocierile uh, efectuate de către echipa domnului Barnier, dar, în orice caz, uh, am înțeles că raportorul își dorește să trecem, să facem tranziția spre un uh, regim de recunoaștere reciprocă. Și cred că avem de-a face cu un risc pe care ni-l asumăm, dar această diferență de abordare continuă uh, pentru că raportorul ne propune nu numai să spunem să facem o, să avem o legislație europeană uh, exemplară pentru partenerii noștri, dar uh, ne propune să adaptăm legislația europeană în funcție de uh, legislația internațională. Este o dezbatere pe care toți uh, legiuitorii o cunosc foarte bine, dar care se regăsește aici în mod exemplar. Eu înțeleg în ce situație se află raportorul. Uh, nu e ușoară, pentru că având în vedere țara sa de origine, miza pe astfel de, so- de, de subiecte este majoră. Dar aș dori să-i spun că totuși Regatul Unit nu este singura țară uh, pentru care Brexitul va avea pe piețele financiare un impact major. Deci va trebui să uh, ajungem la legislația satisfăcătoare. Și cred că Uh, trebuie să pornim de la plus valoarea pe care o reprezintă uh, legislația europeană, să continuăm această plus valoare, apoi să spunem că ne dorim să ajungem la o situație pe care am putea uh, o considera ca fair treatment, tratament egal, ceea ce înseamnă că companiile europene nu ar trebui să fie dezavantajate în acest nou sistem, ci și că ar trebui să ne asigurăm că interesele europenilor sunt luate în considerare. Uh, și deci îmi pare rău de faptul că raportorul nu menționează nici uh, problema uh, delegării viitoare de competențe. Va trebui să discutăm și despre acest subiect. Și nu menționează nici rolul agențiilor de supraveghere europene. Or, știm foarte bine că Comisia Europeană a făcut o propunere de reformă a acestor agenții în care uh, rolul uh, în domeniul echivalențelor ține cont de această dorință de a moderniza regimul echivalențelor pentru ca el să fie într-adevăr fit for purpose. Dar, uh, totuși, aș putea spune că sunt de acord cu raportorul, mai ales pe partea legată de transparență, dar cred că comisia noastră este dispusă să ajungă la o poziție care să ne permită să Uh, fi mai transparenți în ce privește uh, luarea deciziilor. Acum, în ce privește competențele Parlamentului, mi-amintesc că dezbaterea pe care am avut-o în februarie 2017 uh, nu doream să avem o poziție arbitrară din punct de vedere politic, dar dacă tocmai asta ar vrea să evite raportorul, atunci ar trebui să ajungă să Uh, fie pentru sistemul de echivalențe în vigoare astăzi în care până la urmă comisia, după evaluare uh, a elementelor legislației, uh, poate să ia o decizie. Sper că a înțeles toată lumea. Cred că în acest raport trebuie să revizuim foarte multe aspecte importante. Sunt de acord cu domnul raportor că ar fi bine să ajungem la o situație Uh, care să favorizeze interesele europene, dar consider că aliniatele 5, 8, 9, 15, 17, 20 și 23 din proiectul de raport ar trebui să fie complet uh, rescrise. Mulțumesc, Molis Cocheto. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze dacă uh, am ochelarii legați de Brexit deocamdată, dar doar din acest punct de vedere pot vedea el lucrurile și uh, mă bucur de faptul că raportorul ne liniștește pentru că mi se pare că avem de-a face cu un scenariu catastrofă în care City-ul de la Londra dispare, pur și simplu se ajunge la un haos pe piețele financiare. Deci mă bucur de faptul că el ne spune că suntem departe de un astfel de scenariu catastrofă. Sigur că Brexitul va avea un impact foarte important asupra reglementării, însă mă întreb cât de mare va fi acest impact. Ce spunem noi? Că Regatul Unit uh, va dereglementa și va trebui să ne uh, scădem în standardele sau va bloca aspecte utile din uh, legislație. Uh, deci va trebui foarte clar să spunem ce spunem în legătură cu plecarea Brexitului, cum se va fi afectată reglementarea. Apoi, în ceea ce privește echivalențele, uh, eu cred că echivalența este un sistem foarte bine, care funcționează foarte bine. Raportul spune că cooperarea internațională ar putea fi continuată prin acorduri internaționale negociate între Uniunea Europeană și țări terțe un fel de cum am fi am avea un cadru uh, la fel ca în uh, domeniul acordurilor comerciale, deci raportorul mi se pare că ne Uh, spune că ar trebui să avem o negociere în ambele sensuri și să nu avem noi uh, standardele cele mai stricte după care ar trebui să se alinieze partenerii. Eu continui să sprijin uh, echivalența. La alineatul nou spune că procesul european de a acorda echivalența nu are transparența necesară. Sunt de acord mai ales dacă nu intervin lobby-urile pentru a slăbi și mai mult acest aspect. Și la aliniatul 10 în fine, se spune că deciziile de echivalență și acordurile internaționale ar trebui să fie obiective proporționate uh, și să țină cont de interesul Uniunii și al cetățenilor. Și eu aș adăuga și în uh, interesul uh, pieței unice care trebuie să fie protejate, protejată. Uh, sigur că s-ar putea să se spună că cetățenii n-ar putea să mai uh, financeze activitățile comerciale și deci Na, în orice caz, eu cred că este foarte important să avem o formulare foarte clară ca să spunem că apărarea pieței unice este foarte importantă. Noi considerăm că echivalența ar trebui să fie un, un sens unic, mai ales în contextul Brexit, că noi ar trebui să venim cu standardele cele mai exigente și să încurajăm pe ceilalți să le adopte. Domnul Coburn, ați vorbit deja. Vorbitorul nu primește cuvântul de la domnul președinte. Președintele, domnule Cover, nu dați drumul la microfon, deci nu aude nimeni, deci poate ar fi bine să-l folosesc. Domnul uh, președinte reintervine, veți vorbi când vă dau cuvântul. Dacă avem timp la sfârșit, pentru că deocamdată v-am dat cuvântul, ați vorbit deja. Mulțumesc. Dar sper să considerați că e necesar. Deci, înainte de a da cuvântul reprezentantului Comisiei, aș dori și eu să subliniez câteva idei care mi se par foarte importante. Cred că, într-adevăr, este foarte bine faptul că raportorul pledează pentru o îmbunătățire a mecanismului a sistemului de echivalență, ținând cont și de declarația care a fost uh, anexată la concluziile Uh, Consiliului Afaceri Generale, care a fost uh, discutat și cu uh, grupul de pilotaj de la Parlament cu privire la Brexit. Se pare că domnește consensul și mă bucur și de faptul că Parlamentul merge puțin chiar mai departe pe anumite subiecte. Dar aș dori să spun încă ceva. Nu începem de la zero, pentru că ar trebui să facem trimitere și la faptul că cu Emir, de exemplu, cu privire la uh, uh, contrapărțile centrale și cu revizuirea ESRA am avut deja o revizuire a acestui sistem de echivalență, deci nu începem chiar de la zero și poate că ar trebui să uh, menționăm aceste propuneri și să le considerăm ca o bază de uh, plecare. Sigur, în ce privește contrapărțile centrale, încă Uh, ne ocupăm de acest dosar, dar probabil că uh, Parlamentul va uh, respecta propunerea inițială. Deci nu, era, nu e vorba doar de o coerență între Parlament și Comisie, ci și în activitatea Parlamentului pe ansamblu. E o primă observație. Apoi, o a doua observație. E foarte important să evităm neînțelegerile. Nu cred că asta intenționa raportorul, dar acest concept de recunoaștere reciprocă de la aliniatul 5 a fost uh, acest concept a fost uh, subliniat și de către interlocutorii noștri britanici. domnul Barnier a spus pe drept cuvânt, cred eu, că nu avem uh, regula cu privire la recunoașterea reciprocă. Nu există în Europeană. Echivalența este altceva. Există pașaportul, bineînțeles, dar pașaportul vizează doar piața unică pe lângă pașaport există acorduri internaționale care ar putea să uh, permită uh, o anumită doză de uh, acces pe piață. Și apoi mai există și echivalența. Deci cred că echivalența revizuită nu înseamnă și de altfel nu cred că asta nici este intenția raportorului, nu ar trebui să însemne recunoașterea reciprocă. E vorba de echivalență. Iar echivalența așa cum spune și Consiliul, este întotdeauna unilaterală. Bineînțeles că ar trebui să ne bazăm pe criterii obiective, pe un proces și să acordăm uh, certitudine și interlocutorilor noștri. Deci nu putem să, vorbim, să avem un proces uh, total arbitrar. Ceea ce nu înseamnă că nu este nici unilateral. În asta constă echivalența. și nu cred că am putea avea o situație complet diferită. Deci structurarea, încadrarea nu înseamnă că uh, sistemul nu este unilateral. Și în fine, cred că revizuirea este necesară, dar bineînțeles că aș fi prudent. N-aș fi așa de negativ în legătură cu situația actuală, că ar trebui să revizuim toate, toate deciziile, că nu există transparență, certitudine și așa mai departe. Să nu uităm că totuși este un sistem care funcționează când discutăm cu omologii din SUA, uh, ne spun mereu să nu facem o revoluție radicală, ci să păstrăm anumite elemente. Deci, uh, sigur că trebuie să revizuim în lumina Brexitului sistemul actual, dar cred că ar fi mai bine să nu fim așa de radicali și de critici în legătură cu ce avem în prezent. Și bineînțeles că, așa cum au spus și alții, Rolul autorităților de supraveghere este foarte important, mai ales pe piețele de capital. Nu avem o supraveghere unică, da, e de la sine înțeles acest lucru. Dar dorim ca uh, um, NCA-ul să aplice regulile noastre, pentru că vom avea un set unic de reguli și acesta este și rolul autorităților uh, de supraveghere. Nu numai să îndeplinească cooperarea, ci și să uh, promoveze convergența de supraveghere și să se asigure că avem o punere în aplicare uniformă a legislației europene. Deci, iată care este conceptul care mie mi se pare important, mai ales ținând cont de elementele practice Știm uh, că sunt diverse mm, aspecte, empty shells și așa mai departe, legate de impactul Brexit asupra cadrului de supraveghere. Și unul dintre motivele acestei echivalențe îmbunătățite e tocmai să uh, corecteze aceste lacune. Nu numai să îmbunătățească echivalența, ci și să actualizeze regulile noastre. Așa cum se face pentru firmele de investiții, ca să dau doar un exemplu. Deci iată care sunt elementele uh, de care ar trebui să țină cont echipa de negociere când va pregăti uh, versiunea finală a raportului. Domnul Cobun din nou și după aceea comisia. Am fost puțin șocat de ce a spus uh, colega noastră. În mod normal a fost aleasă aici ca reprezentantă britanică și ar fi trebuit să se lupte pentru interesele uh, uh, britanice, nu pentru proiectul european. Și mă îngrijorează, mă îngrijorează. Mă întreb dacă nu își dorește ca Regatul Unit să se descurce bine în aceste negocieri sau Ceea ce e bine pentru proiect pare să fie mai important pentru dumneavoastră decât ceea ce e important pentru oameni. Dar proiectul european nu știu dacă e bun pentru popoarele din Europa. E clar că există o mare temere pentru că Regatul Unit va părăsi Europa și Regatul Unit dădea mulți bani, bani de investit și avem uh, Uh, City și uh, era un mare avantaj, dar acum vă este teamă că vom pleca. Eu cred că va fi foarte bine pentru Regatul Unit și multe alte națiuni, Ungaria, Republica Cehă și poate și Franța. Mulți dintre ei vor să se alăture Regatului Unit și să părăsească Uniunea Europeană. De aceea totul se duce de râpă. Vă pasă mai mult de proiect decât de interesele oamenilor să faceți un acord cu Regatul Unit, e în interesul dumneavoastră și nu vine să cred că uh, dumneavoastră se află aici. E de necrezut. Uh, potrivit tratatelor, uh, orice deputat european prezintă cetățenii, pe toți cetățenii Uniunii Europeană, nu pe cetățenii din țara în care a fost ales Moli. Da, Vreau să uh, răspund pentru că ceea ce a spus uh, domnul Gerben este relevant pentru dezbaterea noastră de aici. Eu cred că Uniunea Europeană este importantă pentru popoarele Europei. Eu nu cred că pot să fiu acuzată că nu fac tot ce este mai bun pentru uh, cei uh, 5 milioane de uh, oameni care uh, nu ar fi fost de acord să ieșim din Brexit. Eu cred că atunci când avem uh, reglementări financiare solide, atunci ne protejăm bine piețele și protejăm și pe oameni. Și exact acest lucru îl facem noi în această după-amiază. Mulțumesc! Avem uh, un reprezentant de la Comisie, șef unitate FISMA. Vă rog, aveți cuvântul. Vreau doar să fac trei observații despre acest proiect de raport. În primul rând, nu se ține cont de toate propunerile care au fost uh, făcute în 2017. Deja s-au uh, luat mai multe măsuri și acestea ar trebui să fie avute în vedere. A doua observație pe care doresc să o fac este despre uh, recunoașterea reciprocă echivalențele ne arată că putem să avem foarte multe avantaje reciproce în multe domenii, în modalitățile de control și supraveghere. Deci așa cum se scrie acum în raport nu este complet corect pentru că se spune că doar pentru un acord se poate ajunge la reciprocitate. Nu, nu este adevărat. Uh, s-a dovedit că uh, și mai ales prin uh, deciziile de la sfârșitul anului 2017 despre comerț și relațiile comerciale cu SUA au dovedit că putem deja să avem reciprocitate. La fel și decizia privind Elveția. Negocierea cu Elveția era pe o chestiune care ținea de punerea în aplicare și punerea în aplicare este de asemenea fundamentală în acest context. Deci nu era o chestiune separată, era strâns legată, de aceea uh, s-a luat această decizie. Thank you. Mulțumim. Domnul raportor acum are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul și au făcut observații. Și ca să um, reacționez la o serie de elemente, eu uh, am fost întotdeauna conștient că sunt din Irlanda, că sunt deputat irlandez și știu cu ce dificultăți ne vom confrunta în momentul în care va avea loc Brexitul și am vrut să scriu un raport care să întrunească majoritatea și în același timp un raport care să fie pentru viitor. Eu nu țin cont de interesele egoiste ale vreunui stat membru, vreau să subliniez acest lucru pentru că e ca și cum ați fi implicat, pentru că din cauza că sunt irlandez nu pot să fiu onest sau obiectiv. Vreau să răspund. Și cred că întrebările pe care le-am pus la început au fost rău interpretate. Uh, am întrebat dacă sistemul nostru este uh, corespunzător, dacă corespunde uh, obiectivelor pe care vrem să le aducem, dar era o întrebare, nu era o afirmație. Eu nu vreau aici uh, un nou cadru, o schimbare radicală, nu acest lucru. Poate că trebuie să îmbunătățesc exprimarea. Ce sugerez eu este să facem o adaptare, o adaptare a sistemului ca să avem mai mult uh, um, supraveghere din partea Parlamentului. Cei care uh, în, fac o solicitare de echivalență uh, E, aceasta este prima etapă a procesului. Apoi există întregul proces de negociere și apoi acordarea echivalenței și noi ar trebui să putem să avem dreptul de supraveghere. De aceea, în ceea ce privește deciziile de luat, ar trebui să avem acest drept de supraveghere. Nu o, uh, un sistem automat. Nu. Eu cred că ar fi foarte util pentru toate țările terțe și relațiile lor cu noi. Apoi, recunoașterea reciprocă. În Uniunea Europeană avem acest pașaport. Toată lumea știe cum funcționează. În afara Uniunii Europene nu poți obține acest pașaport este uh, consecința pieții financiare integrate și dacă nu ești membru în UE, n-ai cum să obții acest pașaport. În plus, avem un sistem de echivalențe și am sugerat cum putem să-l îmbunătățim. Există exemple de recunoaștere reciprocă pe care le-am acceptat. De exemplu, se întâmplă acest lucru în domeniul asigurărilor și reasigurărilor cu Statele Unite. E un exemplu, un exemplu de recunoaștere reciprocă care funcționează. Și e adevărat că în momentul în care am vrut să avem un acord uh, comercial cuprinzător cu SUA, că ne doream să existe și un capitol financiar în acest acord. Nu spun că nu s-a mai întâmplat în trecut, s-a întâmplat, dar la alineatul 5, da, uh, domnul Fernandez poate că are dreptate, trebuie să fie modificat și să fie mai clar dar nu este o modificare radicală față de cadrul pe care îl avem acum. Nu, mi se pare că este mai strict și putem să fim mai stricți. În ceea ce privește uh, deciziile uh, și nivelul la care acestea sunt luate, dacă sunt la nivel de acces sau de NCA. Știm foarte bine exact cum se fac aceste analize și evaluări, cum poți ajungi la un sistem echilibrat. I-am spus că în ceea ce privește procesul decizional de la um, NGA, mm, Acum, noi, ca și instituție, nu avem un cuvânt de spus, dar eu mi-aș dori tocmai ca um, să existe mai mult echilibru între uh, acest proces decizional la nivel de NCA și uh, competențele Parlamentului. Eu vreau ca această dezbatere să continue, dragi colegi, vreau să lucrez cu toți uh, uh, colegii, dar nu mă aștept ca acest raport să fie un fel de contrapondere uh, la negocierile uh, Brexitului. Nu am spus că vreau armonizare între cele 27 de state membre, dar am zis că vreau mai multă transparență pentru procesul decizional pe viitor. Nu e normal să se ia decizii atât de importante pentru relațiile cu țările terțe fără ca Parlamentul să aibă dreptul de supraveghere. Și dacă am reușit să obținem acest drept pentru Parlament, cred că uh, va fi uh, un pas în direcția cea bună. Și acest lucru mi-a fost inspirat și de raportul Comisiei de anul trecut. Uh, închei, uh, domnule președinte, spunând că aștept să lucrez cu toți colegii și sper să ajungem la un raport care să fie votat cu o cât mai mare majoritate. Vă mulțumesc! Care este calendarul? Încă ceva, domnule președinte, îmi cer scuze vreau să-l scuz pe domnul Fox pentru că mi-a dat o copie cu observațiile dumnealui, pentru că dumnealui este uh, raportor din umbră de la ECR și am aici observațiile domnului Fox uh, care pot să fie incluse la procesul verbal, da. Joia viitoare este termenul limită pentru depunerea de uh, amendamentelor urmează să le discutăm pe 28 mai și să votăm pe 18-19 iunie la um, Econ și probabil că uh, raportul va ajunge la plenară în sesiunea din septembrie. Se încheie întâlnirea noastră de astăzi, începe mâine la orele 11. Vă mulțumesc!